és uraim, eh, tisztelettel köszöntök mindenkit a... Bună ziua tuturor! Bun venit la A következő napi rendi pont. Trecem imediat la următorul punct de ordine de zi. Vom discuta punctul C. Eh, punctul 10, am cer de durabilitate în efectuarea, în evaluarea eficienței sprijinului acordat întreprinderilor în cadrul fondurilor structurale și de coeziune. Este vorba despre un studiu pe marginea căruia vom purta mai apoi o dezbatere. Doamna Holmeier este raportoarea. Uh, doamna raportoare își cere scuze, însă nu poate fi prezentă în după amiaza aceasta la ședință. Și l-a rugat pe domnul Piper privește promovarea echilibrată, este una durabilă, iar în urma oferirii fondurilor, beneficiarii trebuie să dovedească anul cazul fondurilor structurale, să mizăm pe simplificare. Simplificare, dar și clarificare. Trebuie să spunem clar ce anume ne dorim să să obțină prin folosirea acestor fonduri. Interesant din punctul meu de vedere este și aspectul legat de uh, rațiunea muncă, prețuri de, la energie, infrastructură, etc., etc. Acestea sunt uh, criteriile pe care le folosesc companiile mari în momentul în care decid să facă investiții. pare foarte rău că Comisia Regii, în care sunt, uh, fac parte ca membru supleant, își dorește ce vom uh, reuși să obținem pe parcursul negocierilor, vom vedea. Important frumos rezumat asta pentru că sunt uh, atrăgătoare, dar uh, nu reprezintă un uh, factor esențial în procesul de luare a deciziilor. Există multe alte criterii care sunt luate în considerare în astfel de momente de către com- companiile mari. dați mă să vă prezint pe scurt acest studiu pe care l-am creat în ultimul, ultima jumătate de ani. Voi vorbi despre obiective și despre metoda și, în primul rând, obiectivul. Vorbim despre durabilitate, durabilitatea care este ancorată în articolul 57 al regulamentului general. Ei bine, articolul acesta este foarte complicat. Ce implică el, de fapt? Un beneficiar al fondurilor structurale, o persoană care a primit aceste fonduri și a operat o înseamnă sustenabil aceea trebuie așa de ușor și șapte. gestiune sunt de asemenea mulțumite de acest, de a articolului 57. Există însă uh, și alte organisme care consideră că lucrurile ar putea fi clarificate. Cu ce se luptă autoritățile de gestiune? Ei bine, se luptă cu complexitatea structurilor de afaceri. Asta în primul uh, rând. Da caracterul uh, complex al uh, legislației care guvernează activitățile antreprenoriale. Dar, pe ansamblu, iată, autoritățile de gestiune sunt considerat, uh, consideră că articolul 57 este eficient. Și anume 63% dintre aceste autorități sunt de această perioadă, de această perioadă. de afaceri. Am încercat să aflăm ce anume înțeleg ei prin durabilitate și cum anume dore, consideră că această dure, durabilitate ar putea fi uh, transformată în realitate. În acest uh, context, mediul uh, de afaceri ne spune că are nevoie sunt de părere că durabilitatea poate fi garantată în cazul în care planurile de afaceri sunt uh, bine făcute de la bun început, în cazul în care planificarea este într-adevăr uh, bună și este una pe termen lung, în cazul în care se realizează, se încheie parteneriate, ei bine, în toate aceste cazuri, uh, mediul de afaceri consideră că investițiile finanțate prin fondurile structurale pot fi într-adevăr sustenabile acum să trecem la recomandările noastre. Ce s-a dovedit în cursul analizei noastre? Este nevoie de mai multă claritate, în primă, primul rând, în ceea ce privește verificarea uh, respectării articolului uh, 61 anumite studii de caz poate că ar ajuta autoritățile de Apoi, uh, ceea ce s-a mai spus este că trebuie folosite experiențele pozitive până acum pentru a măsura sustenabilitatea. Există indicatori pe care îi putem folosi. În regiunea din care vin eu mm, se poate folosi deja acest sistem. Mi s-a spus însă că s-ar putea să devină o chestiune problematică, să n-a fost analizată încă destul. Trebuie văzut mai întâi ce au făcut alte autorități și poate evaluat eventual o linie directoare pentru a vedea dacă se respectă articolul 57. Având în vedere eforturile de evaluare și um, fondurile structurale pe perioada de programare actuală, trebuie să ne uităm poate mai îndeaproape uh, la ceea ce se numește susținerea IMM-urilor și a întreprinderilor în general, care este o temă foarte importantă. principale imediate care au fost uh, numite înainte. Apoi este nevoie de o repartizare mai bună a informației, mai ales în ceea ce privește uh, sustenabilitatea, adică ceea ce a ajutat întreprinderile să, să supraviețuiască. Există foarte multe baze de date cu privire la um, cele mai bune practici, uh, o sursă foarte importantă de informații despre ceea ce se poate face în de întreprinderi susținute din fonduri europene există, ne-am uitat la ele, le-am analizat și nu se menționează aproape deloc sustenabilitatea. Acest subiect care s-ar putea să fie foarte important pentru anumite întreprinderi, din păcate nu este destul de tratat, după părerea noastră, până acum. Cam atât în ceea ce privește recomandările, vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunteți Tiszteltel köszönjük. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc uh, expertului nostru pentru această prezentare foarte interesantă și pentru constatările foarte utile, după părerea mea. Dragi colegi, acum este momentul să avem o dezbatere pe tema acestui studiu și aș vrea să vă întreb cine are întrebări uh, către autorul uh, studiului. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce s-a prezentat de către domnul Piper. Există multe întrebări, nu neapărat motive prea mari de satisfacție. Important este să reacționăm la două concepte, durabilitate și eficiență. O primă informație este cea despre companiile care nu au fost uh, gata, n-au reușit să supraviețuiască 4-5 ani datorită problemelor financiare. Aceasta înseamnă că durabilitatea este scăzută și deci întrebarea se pune în legătură cu eficiența lor. 69 de miliarde de euro s-au cheltuit deja în aceste măsuri, după cum s-a spus înainte, dar uh, aceasta, aceasta a dus la o sporirea locurilor de muncă, dar, din păcate, nu destul. O îmbunătățire a economiei inovatoare, de asemenea, nu prea există dovezi în acest sens. Se mai pune o întrebare, apoi, dacă trebuie cheltuiți banii în conformitate cu regulamentul sau dacă investiția de bani europeni este mai degrabă ceea ce ar trebui să ne facă, să ne ghideze în ceea ce facem noi. Autoritățile implicate, Comisia și statele membre, care sunt uh, mai degrabă orientate către cheltuiala, cheltuirea banilor, nu s-au uitat neapărat ce mai este foarte important este că procesul decizional trebuie să fie transparent. Vreau să vă întreb dacă au fost situații în care a existat uh, o nouă industrie în statele membre beneficiare, de exemplu, pregătirea proiectelor, indiferent dacă e vorba de 500 de mii de euro sau de 50 de milioane, aceeași pregătire este necesară pentru dosar aceasta înseamnă că câți bani, câte fonduri ne mai rămân pentru companii în acest context. Când vorbim despre promovarea sustenabilității, întrebarea care se mai pune este cine ar trebui să promoveze cu adevărat această sustenabilitate și cine ar trebui să fie cei care asta, statele membre sau Comisia sau amândoi? Ați vorbit despre sustenabilitate, ați spus că nu este ușor de identificat sustenabilitatea, ați vorbit despre criza financiară, schimbarea contextului economic și, în final, schimbarea priorităților politice, de exemplu, din cauza alegerilor. Întrebarea este, ar trebui să înțelegem că aceste fonduri trebuie folosite în conformitate cu prioritățile stabilite de către actorii implicați sau mai degrabă ar trebui să fie vorba de un proiect matur care vine proiect poate să schimbe structura Uniunii noastre pentru a elimina, de exemplu, diferențele existente. Nu pot momentan să-mi dau seama despre ce exact este vorba în acest studiu. Din perspectiva mea, ce este important este, de exemplu, apropierea fizică între autoritatea de gestionare a fondurilor structurale și uh, beneficiari. Cine este responsabil pentru punerea în aplicare a măsurilor legate de fonduri și cum putem să apropiem entitățile care sunt implicate în acest mai degrabă exemple de bună practică, însă numai 50% din ele pot intra în categoria durabilității. Poate că ați după cum am spus și înainte. Și manualul pentru 2014-2020 ar putea să fie considerat uh, adecvat? Vi se pare că este adecvat sau vi se pare că este o contradicție cu ceea ce în al doilea rând, sunt reguli care sunt introduse intern. Deci, de exemplu, dacă învățăm din experiența poloneză, Polonia fiind o țară mare beneficiară, vedem că mi-e teamă că această creativitate inițială este mai proastă pentru nebenefică pentru companii decât dacă există linii directoare și așteptări clare din partea Comisiei. Puteți să-mi răspundeți la această întrebare și sunteți de acord cu părerea aceasta? Creativitatea națională poate câteodată să fie nocivă? Oricum, cred că este un raport foarte bun. Ne-ați dat foarte multe informații factuale, ne-ați uh, oferit și posibilitatea de a vedea relația dintre un bun design, proiectare bună a unui proiect și uh, apoi folosirea sinergiilor pentru punerea sa în aplicare. Dar, domnule Blumeyer, cred că ar fi bine să fim mai conciși că s-au făcut câteva observații importante. Primul, prima se referă la um, nevoia de simplificare pentru ca fondurile structurale să fie eficiente și eficace, în special pentru IMM-uri care trebuie să aplice pentru a aplica aceste fonduri. Multe dintre acestea renunțând uh, la această posibilitate pentru că consideră demers, demersul ca fiind mult prea birocratic. De aceea cred că doua problemă se referă la durabilitate. Cred că este o chestiune care nu vizează doar IMM-urile, ci orice tipuri de proiecte în sectorul de voluntariat, de uh, um, se aplică posibilitatea analizării celor mai bune practici și poate ne puteți da câteva exemple în acest sens, dacă dispuneți de ele. Și apoi um, ar mai fi și condiționalitățile uh, pe care le-am analizat în Și apoi uh, voi da cuvântul și reprezentantului comisiei, domnului Iland, să își exprime poziția. Mulțumesc foarte mult, domnule Liberatche și domnule Von, pentru întrebările dumneavoastră. Cred că putem să demarăm ceea ce privește relația dintre eficiență, eficacitate și flexibilitate, vă pot spune ce ne-au spus IMM-urile. Evident, acest sens, studiind amendamentele pe care le-ați uh, introdus vis-a-vis de propunerea Comisiei privind nou regulament general, am constatat că poate ar trebui să avem în vedere cei 3 sau 5 ani în cadrul IMM-urilor, unde evoluția tehnologică se desfășoară resurse. Sau da, acolo unde companiile sunt suficient de fiabile și solide pentru a putea face aceste investiții din bani proprii. Noi cu siguranță nu avem, nu dispunem de, ce, de acest lux în uh, centrul Spaniei, unde IMM-urile fac acest efort uh, în pofida costurilor pe care le implică acest Europene. Credem că ar trebui să existe un efort uh, comun, s-ar putea da niște uh, îndrumări uh, de la nivel european, baze de date cu privire la cele mai bune practici sunt binevenite, însă forța care să capaciteze toate aceste lucruri ar trebui să afle în statele membre. Pentru că acolo trebuie promovate aceste idei. Acum, în ceea ce privește rolul Curții Europene de Conturi, după cum spuneați, domnule Liberațchi, nu știu dacă este analizat și rapoartele curții și vedem că accentul se pune pe impact, dar nu și pe durabilitate. Nu încă. V-ați referit la baza legală și ați întrebat dacă statele membre nu includ poate cerințe suplimentare față de cele care există deja în legislația europeană. Ne-am uitat în privire la acest fenomen și există câteva elemente de acest gen, dar nu uh, vis-a-vis -vis de articolul 57. Pentru fondurile structurale, da, dar nu pentru articolul 50. Și nu am uh, întrebat autoritățile de cele mai bune practici, uh, ați fost domnule Von, da? În studiile noastre am prezentat câteva exemple de companii care au supraviețuit bine și am încercat să vedem ce anume au făcut diferit pentru a putea supraviețui și după finalizarea finanțării proiectului. Pe viitor va trebui să facem mai multe astfel de analize, pentru că dacă ne uităm în baza de date, pentru că DG întreprinderi, DG colegi și ceea ce privește condiționalitatea, nu sunt sigur că am înțeles întrebarea dumneavoastră, însă nu am analizat acest lucru în cadrul acestui studiu. Mulțumesc, dragi colege, dragi colegi. O să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt uh, șeful de operațiune în cadrul Departamentului General pentru uh, uh, regiuni și ne ocupăm și de articolul 57. Din punctul de vedere al Comisiei, salutăm acest studiu. Este o contribuție foarte valoroasă vis-a-vis de durabilitatea și sustenabilitatea proiectelor. Nu să vă mir faptul că am uh, salutat și recomandările și faptul că ați evaluat acest fenomen, în general, și nu prea e simplu nici atunci când intervii cu fondurile europene. Totuși, avem o serie de exemple clare din această perioadă de programare, unde am avut succes și o parte Vis-a-vis -vis de alte întrebări care au fost ridicate în discuție, în ceea ce privește complexitatea și dovedirea caracterului sustenabil de la bun început, cred că sunt două fețe ale aceleiași medalii, de fapt, și trebuie găsit un echilibru. Există un proces de aplicare pentru proiecte care este simplu și direct pentru a putea fi atractiv și pentru a încuraja IMM-urile să participe, dar trebuie să fie și suficient de detaliat, astfel încât uh, cererea să um, conțină suficient de multe informații pentru a putea permite o analiză și pentru a putea fi alese cele mai bune proiecte și care să poată supraviețui și după uh, finalizarea finanțării cu fonduri europene. Deci, iată acest echilibru necesar și revine în acest sens uh, o mare responsabilitate și uh, regiunilor. Din partea Comisiei am încercat să obținem o simplificare pentru următoarea perioadă de programare pentru a degreva IMM-urile și vom uh, face acest lucru și în cursul negocierilor care încep acum, dar și în cursul fazei de implementare și de monitorizare. Și pentru a mai completa un aspect, probabil nu vă surprinde nici faptul că uh, au existat multe valori pozitive din partea autorităților de management și a curții vis-a-vis -vis de claritatea bazei legale. Sigur, beneficiarii poate nu au constatat acest lucru neapărat. Poate că autoritățile de management ar trebui să uh, explice mai mult lucrurile, dacă pentru ele e clar acest lucru, dar nu și pentru beneficiari. Sigur că am putea avea în vedere și anumite îndrumări din partea comisiei, sigur că acum este prea timpuriu în momentul de față. Deocamdată ne concentrăm pentru a pune cap la cap programul. Însă, sigur, vom analiza ce anume se poate face de la nivel european, dar noi vom pune accentul mai mult asupra activității uh, autorităților de management uh, din uh, statele naționale și din regiuni care să explice mai bine beneficiarilor uh, care sunt uh, cerințe mult ajungem astfel la uh, finele acestui punct de pe ordinea de zi, nu înainte să-i mai dau încă o dată cuvântul domnului Piper. Mulțumesc foarte mult! Faptul că tocmai în ceea ce privește uh, companiile, uh, studiem cu atenție uh, cum sunt folosiți uh, banii europeni, acest lucru a devenit evident atât din contribuțiile vorbitorilor, dar și din întrebările celor uh, care au participat. Eu mi-aș dori însă ca și Comisia Europeană să ia mai în serios aceste rezultate și să nu vină neapărat cu simplificări uh, pentru companiile mari în ceea ce privește acordarea acestor finanțări, pentru că ar fi ca un efect de aspirator. O firmă mare poate să aspire mai multe astfel de fonduri și uh, efectul este mult mai uh, scăzut decât dacă am susține inovarea uh, pentru IMM-uri care pot genera într-adevăr un impuls pentru economie. De asemenea și tema delocalizării. Cred că aici Comisia ar trebui totuși să fie mai conștientă de complexitatea acestei probleme, fie vorba doar de garanția de a folosi acei bani timp de 5 ani în continuare în firmă, ci și de a exclude o delocalizare și dacă firme uh, pleacă dintr-un loc în altul în Europa, trebuie să fie clar că nu au beneficiat de fonduri structurale suplimentare pentru a face acest lucru. Eu cred că multe dintre aceste procese nu au putut fi evidențiate în mod eficient. Există o obligativitate de uh, verificare pentru Comisia Europeană deasupra unui anume prag, dar sunt convins că au existat foarte multe cazuri de folosire de bani europeni în de localizare. Acestea sunt observațiile pe care am dorit să vi le prezint și din partea doamnei raportor Holmeier. Au fost o serie de clarificări, însă nu suficiente pentru a putea colegi, ni s-a cerut să modificăm puțin ordinea de zi a ședinței din după amiaza aceasta. Ni s-a cerut, de fapt, să discutăm mai întâi de toate punctul punctul 13, adică raportul domnului Marinescu. Deci vom discuta, sau ni s-a cerut să discutăm acest punct înaintea celorlaltor puncte. Nu cred că există obiecții. trecem la, acest, la discuția pe marginea acestui punct dacă reprezentantul Curții de Conturi este în sală. Din păcate, iată, reprezentantul nostru nu este în sală. Domnule Marinescu, poate aveți o soluție pentru noi? Bine, din câte înțelesesem eu, ordinea de zi trebuia să fie schimbată, pentru că inițial doamna Sender nu trebuia să fie în sală. Eu nu am cerut modificarea Văd că doamna Sender este aici în sală, prin urmare putem să așteptăm venirea reprezentantului Curții de Conturi din punctul meu de vedere. Poate m-am exprimat greșit, într-adevăr, spune domnul președinte. Nu domnul Marinescu ceruse modificarea ordinei de zi, ci doamna Ayala Sender ceruse această modificare. Deci doamna Ayala Sender vroia aprobăm programul. Dar, iată, nu e cazul să procedem la această modificare a ordinii discuției, discuțiilor. Prin urmare, putem trece acum la punctul 11 despre ordinea, de pe ordinea de zi. Este vorba despre Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare și Formare în materie de aplicare a legii. E vorba despre Europol și avocarea deciziilor 371 uh, din 2009 și 681 din 2005. nu știam la ce oră vor, uh, va ateriza avionul astăzi, uh, am fost în deplasare și tocmai de aceea s-a făcut această solicitare în numele meu. Dar acum haideți să trecem la, la raportul meu. Este vorba despre avizul Comisiei Cont pentru Comisia Libe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 contextul acesta, bineînțeles că și uh, uh tema Europol este foarte esențială. În raportul meu, în avizul meu, am încercat să întăresc prerogativele Parlamentului European și a Comisiei noastre, asta pe de o parte. Este vorba despre sporirea capacităților noastre în ceea ce privește supravegherea executării uh, bugetului european în aceste domenii bineînțeles că e important să purtăm și o dezbatere pe această temă. De ce? Pentru că în cursul uh, Europol și CEPOL, dată fiind uh, responsabilitățile lor uh, oarecum asemănătoare, ar putea fi unificate, aceasta era propunerea, pentru a promova colaborarea polițienească. Ei bine, am evaluat cu mare atenție raportul domnului Gerbrandi. Domnul Gerbrandi uh, reprezintă regatul țărilor de jos, știți prea bine. Și rezultată și-ar avea sediul în Haga. Au existat, bineînțeles, uh, europarlamentari de diferite naționalități care au fost împotriva acestei fuziuni. De fapt, și grupul pe care îl reprezint eu s-a opus uh, unificării celor două organisme. poliție europeană, e clar că avem nevoie de o dezbatere mult mai uh, detaliată. Am ajuns și eu la aceeași uh, concluzie ca cea pe care, care s-a impus în timpul uh, descă, procedurii de descărcare de gestiune. E drept știe ce uh, economii bugetare. Am discutat cu colegi de la LIBE, colegi de la Comisia pentru Buget și ca urmare a acestor discuții am uh, ajuns la concluzia că fuziunea imediată a celor două agenții nu ar duce, ar aduce cu sine decât uh, mai degrabă probleme decât rezolvarea ca și cele cu care ne confruntăm în momentul de față. De ce? Pentru că Europol, dat fiind noul său mandat, trebuie să se concentreze asupra extinderii capacităților sale. Aceste noile responsabilități ale Europol sunt uh, cât se poate de clar, uh, înscrise în tratat. CEPOL Însă, în ceea ce privește Europol, eu consider că trebuie să ne concentrăm asupra responsabilităților individuale ale acestui, acestei uh, agenții. Dacă tot vorbeam despre amendamente, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra amendamentului 8 pe care l-am formulat în colaborare cu Comisia. Comisia mea regiune. De fapt, ideea acestei fuziuni a rezultat din necesitatea de a face economii. Inițial, această idee nu fusese vehiculată. De fapt, aspectele polițienești la nivel european sunt uh, aspecte foarte complexe, care nu trebuie să fie rezolvate acest sens am CEPOL trebuie să își constituie ierarhia națională.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 greșeală Nu s-a tot cerut este întotdeauna o chestiune dureroasă. Astăzi este vorba despre diverse agenții, ale căror fuziuni poate nu uh, vor fi chiar atât de dureroase, dar uh, trebuie să analizăm lucrurile în acest context. Deciziile politice care au fost luate cu 15-20 de ani în urmă, poate că ar merita să fie susțin efortul de uh, reformare a peisajului agențiilor europene. În acest context, uh, inclusiv trebuie rezolvată și problema sediului de la Strasburg, uh, pentru că este vorba de Cred că în acest context ar trebui să luăm o decizie și în ce privește sediul uh, Parlamentului European de la Strasburg, să analizăm uh, aspectele financiare, dar nu doar cele financiare, ci și aspectele politice. Sunt de acord Îi dau cuvântul acum domnului Charles Williams, reprezentantul Comisiei. Thank you, Mr. Chairman. perioadele dintre uh, ședințele Consiliului de Administrație. Poate să fie creat un asemenea organ executiv, uh, ținând seama de obligațiile de guvernanță a agențiilor. Și aș vrea să spun că prevederile din propunerea Comisiei Eh, vreau să vă asigur că am reținut spusele raportoarei în legătură cu această propunere. Revenind acum la problema fuzionării. Comisia a prezentat o propunere de fuzionare a celor două agenții Europol și CEPOL. Această propunere continuă să existe pe masa noastră de lucru. Comisia nu a făcut altă propunere. Și vreau să vă amintesc de ce am făcut la o formulă fericită de sinergie pentru ca pe plan european uh, organismele uh, care trebuie să garanteze ordinea publică și implementarea legislației în domeniu să poată să acționeze specialitate, uh, pregătirea profesională ar putea să aibă o contribuție pozitivă în activitatea acestei agenții. Și mai există și considerente analiza financiară și banii ar putea să fie folosiți în pregătirea specialiștilor trebuie să ne gândim că ă, există și necesitatea de a angaja încă 12 specialiști, dar ă, s-ar putea, pe de altă parte, prin această fuzionare, ajunge la o reducere de personal. Deci economia nu ar fi realizată de dragul economiei, ci ă, în beneficiul pregătirii profesionale a specialiștilor. Și vreau să vă mai amintesc că există și uh, această cerință de a studia posibilitățile de fuzionare ale unor agenții și că toate cele trei instituții vara trecută au susținut această idee. Deci, uh, Comisia, din acest punct de vedere, în decembrie a elaborat o foaie de parcurs și aceasta este prima propunere colegilor pentru observațiile făcute și mulțumesc și reprezentantului comisiei. Doresc să amintesc că în legătură cu agențiile, problema a fost ridicată în repetate rânduri, chiar în grupul meu politic am analizat această propunere. Noi tocmai în cadrul Comisiei Sander am înființat noi agenții, după aceea ne-am uh, îndepărtat din nou de aceste inițiative, după aceea. Deci, odată am externalizat, odată am internalizat, mi se pare că asemenea acțiuni nu au deloc un impact fericit asupra cetățenilor și nici pentru eficacitatea activității parlamentare. Eu sunt de mult membru în Parlamentul European și mi se pare că asemenea teme diverselor agenții, să vedem și care sunt structurile care funcționează la Bruxelles. Și uh, spuneam și se spune de obicei că nu trebuie să sarcină centrală și nouă pe care noi Germania va avea loc un eveniment. Eu cred că există aici și anumite interese politice. Alți colegi, doamna Mathieu, de pildă, nu împărtășește această poziție. De aceea, eu cred că nu ar trebui să ne pripim să modificăm competențele agențiilor, creând haos, pentru că agențiile uh, au activitate vizibilă în ochii cetățeanului și au și sarcini prioritare. Deci eu cred că trebuie să clarificăm și, aspectul pe care l-am formulat, Europol ar putea, în baza tratatului, să îndeplinească și sarcinile pe care le sugerează Comisia. Nu am observat că și doamna Gresle dorea să mai intervină o dată. Și înainte de a da cuvântul doamnei Gresle, aș vrea să-l rog și pe reprezentantul Comisiei să ne spună dacă dorește să răspundă la întrebarea și la poziția prezentată de doamna Ayala Sender. Vă rog, aveți cuvântul. Just on the specific question. Iar în articolul 87 se vorbește și despre o competență pe care Uniunea Europeană și-o poate asuma de a stabili măsuri pentru pregătirea profesională a funcționarilor europeni. Și uh, noi am făcut propunerea chiar dacă nu uh, și spun că nu există în tratat niciun fel de aceste articole din tratat. Președintele, mulțumesc, iar principiu externalizarea anumitor sarcini, care de fapt ar trebui îndeplinite de către comisie, pe care însă comisia nu a vrut să le preia pentru că nu dispunea de suficient personal expert și așa mai departe. În perioada comisiei Santer s-a luat decizia de a crea agenții, dar ulterior 28 de state membre și există mai multe sarcini de îndeplinit. Și cred că dacă se explică acest lucru cetățenilor, aceștia și înțeleg. Și statele membre sunt mândre să aibă de aceste agenții pe teritori teritoriul lor, pentru că acestea colaborează bine cu ele. Noi uh, am fost întotdeauna pentru aceste agenții în plen. Și sigur, suntem acum într-o situație în care există cu cât

va face analiza de rigoare, la fel va analiza situația și Parlamentul. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați uh, deputați, iată că ajungem acum la finele acestui punct, cu numărul 11 de pe ordinea de zi, iar următorul pe ordinea noastră de zi se referă mesaj al Activitățile acestei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 posibilitatea de a interveni. Colega mea ar fi trebuit să participe, dar uh, nu a fost posibil pentru dânsa astăzi. Mulțumesc și doamnei Ayala Sender pentru această propunere foarte productivă vis-a-vis de amendarea regulamentului GNSS pe care îl tratăm în momentul de față. Doamna Ayala Sanders a subliniat în introducerea dânsei motivele care au dus control operațional al Galileo și EGNOS. Și trebuie delimitat cea Consiliul care răspunde de acreditare trebuie să elaboreze programul uh, respectiv care vizează acreditarea. Răspunderea directorului executiv uh, agenției este de a raporta către Comisie, Consiliul și Parlamentul cu activitățile agenției și Răspunderea președintelui Consiliului de Acreditare este de asemenea să informeze cu privire la și în ceea ce privește zidurile chinezești. o preocupare vizează și personalul care lucrează în domeniul acreditării de securitate. Noi considerăm că ar trebui să existe competențe suplimentare pentru președintele acestui Consiliu de Acreditare în ceea ce privește recrutarea și promovarea personalului implicat în aceste acreditări de securitate. Iată, deci, principiul și scopul acestei propuneri aceea doresc ace, același termen fiind valabil și pentru raportul cu privire la agenția GNSS și aceste amendamente trebuie să ne parvină până la ora 12 pe 18 septembrie. Dragi colegi, am ajuns astfel la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de punctul 13 raport special cu numărul 22 pe 2012. Pe biletelele mele figurează mai multe numere, dar e într-adevăr vorba de raportul special cu numărul 22 și anume Fondul European de Integrare și Fondul European pentru Refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor terțe și dau acum cuvântul domnului raportor Marinescu, vă rog. Thank you, Chair. The court presented a balanced report. Mulțumesc, domnule președinte. Curtea a prezentat un uh, raport foarte echilibrat, atrăgând atenția asupra deficiențelor uh, în ceea ce privește evaluarea și lipsa uh, indicatorilor de evaluare la nivelul statelor membre a făcut uh, greu de evaluat uh, eficacitatea programelor. Există însă două propuneri curente ale Comisiei în curs de negociere care prezintă și propun o nouă structură și un cadru juridic îmbunătățit Aceste lucruri au fost prinse și în uh, noua, propunerea pentru noua perioadă de programare. Elemente care aduce la o îmbunătățire vizibilă vizează crearea unui set de indicatori comun de la începutul uh, perioadei de programare 2014-2020 și angajamentul din partea statelor membre de a crea indicatori proprii la nivel național. Renunțarea la programele anuale în favoarea programelor naționale, începând cu noua simplificare și simplificarea verificărilor în sarcină autorităților de audit, crearea unei rețele de evaluare și monitorizare compusă din uh, specialiști ai statelor membre. Una din chestiunile cele mai urgente din uh, raportul curții s-a referit la suprapunerea constantă prioritățile politice ale Fondului Social European și a Fondului de Integrare. Pro Comisia propune un nivel mai ridicat de complementaritate între cele două fonduri, deschinsând astfel calea pentru o mai bună cooperare. Cred că ar fi bine și ar corespunde și principiului subsidiarității de a oferi acelor state membre care doresc posibilitatea de a prevedea în programele lor naționale nivelul de complementaritate și sinergie între cele două fonduri. Totuși, în această privință, Comisia ar trebui să aibă în vedere și uh, consolidarea sinergiilor între cele două fonduri în cadrul acest domeniu și susține integrarea prin intermediul Fondului pentru Integrare și acelui pentru refugiați. De aceea, Curtea a investit într-un audit pe marginea acestor fonduri pentru a vedea dacă acestea contribuie în mod eficient la integrarea cetățenilor din state terțe. Permiteți-mi să sintetizez constatările curții și, în final, să fac un comentariu și asupra raportului pe care îl salutăm. Noi am constatat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 Apoi, există și anumite puncte slabe în sistemele de gestiune și control al statelor membre care nu au fost identificate suficient de vreme de comisie, care au dus la probleme ulterioare și care au dus și la probleme de cash flow pentru beneficiari. În auditul nostru am constatat că toate aceste în 2008. Așa cum uh, special atunci când vorbim de Fondul Social European, care dispune de o finanțare mult mai amplă pentru măsuri de integrare. Auditul mai relevă că majoritatea, dacă nu chiar toate măsurile de integrare, ar putea fi finanțate din acest fond social. De exemplu, cursuri de limbă pentru cetățeni din state terțe sunt finanțate din FSE de asemenea și fondul pentru refugiați. Iată, deci, trei instrumente diferite pentru același scop. Trei autobuze în loc de unul. Deci, uh, trebuie să cumperi trei bilete în loc de unul. De asemenea, mai constatat că coordonarea între Fondul Social European și cel de integrare nu funcționează bine în statele membre. Din acest motiv, în raportul nostru, am recomandat o evaluare acest context, considerăm că și raportor, uh, claritate a lucrurilor subliniate de raportorul Marinescu, care se află într-o poziție foarte confortabilă. Știți prea bine că este raportor pentru unul dintre noile instrumente financiare mers în direcția avem doar uh, două autorități la nivel național de acum înainte. Ei, acestea sunt uh, aspectele cheie ale propunerilor noastre, acțiunile noastre concrete și cred că am pornit în direcția cea bună și v-am arătat fondurile, de, fondurile care vizau uh, integrarea, refugiații, repatrierea, repatrierea etc. Așa, de fiecare dată că asigurarea complementarității revine practic autorităților de la nivel național, autoritățile, autorităților de punere în aplicare, dar autoritățile responsabile pentru implementarea celor două fonduri la nivel național sunt autorități aspectele vizate de Fondul Social European și, pe de altă parte, aspectele legate de integrare, sunt uh, discutate într-un într-un uh, mediu politic complet diferit. Deci e una să discutăm acesta în, în practică. E, e greu de făcut, adeseori o distinție, e greu de menținut o diferență clară între uh, măsurile care vizează integrarea resortisanților din state terțe și a, uh, acțiunile sociale, care se referă și la resortisanți din Uniunea Europeană. Trebuie să păstrăm clar o diferență aici. Cetățenii europeni, nu, Uniunii Europene nu pot fi uh, obiectul unor acțiuni de integrare. Pentru că nu vrem să le uh, îngrădim libera circulație. Deci există o graniță juridică aici, legală aici, care trebuie să fie clar păstrată. Fondul de integrare nu poate mai pragmatici cu putință. Am să răspundem la solicitările făcute de autoritățile statelor membre sau de către ONG. Uh, mi s-a cerut uh, să fim cât mai uh, pragmatici cu putință, să ne asigurăm că sunt integrate aici tot felul de persoane soluții Consiliu. Dar, uh, bineînțeles, toate acestea sunt subiecte

decursul negocierilor. Sperăm că Comisia va ține cont de aceste rezultate în cadrul acordului de uh, parteneriat care este revizuit periodic. Să nu uităm că se poartă acum uh, negocieri între statele membre și Comisie cu privire la acest acord de parteneriat. Prin urmare, cer Comisiei posibilitatea de a include în următorul cadru poate tocmai această recomandare cerem statelor membre să folosească pe, în măsura posibilului sinergiile existente între fonduri. Știți că acum se pot uh, finanța proiecte din mai multe fonduri diferite, din fondul social, uh, din fondul de dezvoltare regională, etc. Deci, oare aceasta n-ar fi o opțiune care ar putea să fie luată în considerare de către Comisie în sensul eficientizării cheltuielii fondurilor, 6 septembrie aici, la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și acestea fiind spuse, ședința de astăzi